mâine la 12.30. Și suspendă reuniunea. Mâine, marți 25 octombrie 2011, se reia sesiunea plenară uh, de la 9 dimineața și va dura până la ora 22. Ordinea de zi a fost publicată pe website-ul Parlamentului European. Înainte de a încheia, vreau să mulțumesc interpreților pentru disponibilitatea de care a dat dovadă și pentru flexibilitatea lor. Mulțumesc! Am încheiat uh, reuniunea. sau